criterii obiective pentru a evalua um, Turcia, dacă respectă criteriile, va intra în UE, dacă nu, nu va intra. Trebuie să sprijinim crearea unor mecanisme care să permită protejarea drepturilor omului și a democrației în țările terțe. Și trebuie uh, să sprijinim societatea civilă. Acest lucru este fundamental. Mulțumesc! Îmi cer scuze că nu v-am pronunțat corect numele, doamnă Rodrigues. S-a încheiat acum dezbaterea. Trecem la procedura Catch the Eye. Voi încerca să răspund tuturor, să, să accept toate solicitările, dar vă rog să respectați minutul. Are cuvântul mai întâi mm, domnul Litz. Felicitări lui Cati Piri pentru raportul bun, echilibrat uh, despre Turcia este un regres uh, dramatic al democrației în Turcia. Am văzut uh, câte arestări au fost făcute, ce, cum au fost concediați funcționari de stat, ce se întâmplă cu libertatea presei, care este profund periclitată. Rebecca Harms și cu mine am uh, fost la Istanbul, am văzut ce procese de fațadă au fost acolo. Uh, un jurnalist german nu poate să se întoarcă în Germania, soția sa nu mai are pașaport, criticăm aspru asta. Uh, iar corespondenții internaționali nu mai au uh, acreditare. Cei de la CDF și de la Berliner Tagesspiegel nu mai pot raporta din Turcia. Deci vedem cât uh, de tare este limitată libertatea presei în Turcia. Este foarte important ca pe cale oficială să oprim uh, negocierile pentru aderare însă nu într-un stil uh, complet uh, abrupt, pentru că trebuie să ne pese și de societatea civilă și de cei care sunt pentru statul de drept, pentru drepturile omului și pentru democrație. Mulțumesc! Mulțumim, doamna Ward. Un minut. I have always... Întotdeauna am susținut drepturile omului și democrația în Turcia, încă de la începutul mandatului meu și este foarte trist să vedem cât s-a deteriorat situația în ultimii cinci ani cererea suspendării uh, uh, negocierilor de aderare este ceva dureros, pentru că cred că viitorul Turciei depinde de Europa. Contactele mele cu societatea civilă din Turcia m-au convins că uh, cetățenii turci își doresc respectarea drepturilor omului și respectarea democrației. Totuși, acțiunile împotriva militanților pentru drepturile omului, împotriva um, justiției, împotriva jurnaliștilor, împotriva femeilor, minorităților, fac imposibil continuarea unui dialog uh, fructos. Uh, o jurnalistă feministă um, curdă cu care am uh, fost parteneră la un proiect um, a fost eliberată recent, însă cazul său arată modul în care autoritățile din Turcia tratează vocile critice Greva foamei pe, în care au intrat sute de curzi uh, arată nemulțumirea imensă uh, împotriva acestui regim. Mulțumesc, pune vorbitorul. Domnul Mavrides, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Ce e azi Turcia? O închisoare uh, cu Uh, încălcări masive ale drepturilor omului și uh, un stat de drept inexistent. Turcia este o putere expansionistă uh, cu ambiții islamiste. Din păcate, poziția Uniunii Europene este influențată de interese economice și astfel ne uităm valorile Mă gândesc aici la obligațiile pe care Turcia ar fi trebuit să le respecte în legătură cu un stat mic al UE și anume Republica Cipru. Niciodată Turcia nu a respectat aceste obligații și politica Uniunii Europene alimentează ambițiile celor care sunt împotriva orientării europene a Turciei. ar fi fost nevoie de măsuri mult mai energice și mai ambițioase în uh, raport și cred că vom regreta că nu am folosit un limbaj mai ferm. Doamna Miranda, mulțumesc foarte mult. Erdogan aproape că a distrus uh, instituțiile democratice din Turcia. De, uh, și de asemenea a um, persecutat opoziția, Uh, populația curdă și uh, toate grupările care îi se opun. <laughs> în decembrie, uh, după vizita noastră, s-a transmis o scrisoare prin care se cere înghețarea negocierilor cu Turcia și nu o simplă suspendare. Domnule comisar, însă Europa cred că trebuie să aibă o atitudine transparentă și critică față de Turcia Turcia și poporul turc și curd merită ajutorul nostru. Nu putem să-i lăsăm singuri în fața unui dictator, în fața unui dictator care a încarcerat uh, mii de funcționari, jurnaliști, deputați. Președintele o întrerupe pe vorbitoare, spunându-i că uh, timpul s-a sfârșit. Are cuvântul acum domnul Schiotis. Mulțumesc foarte mult. E vorba de faptul că sunt atacate drepturile fundamentale ale oamenilor. În același timp, se menține ocuparea teritoriului unui stat membru, ceea ce este inacceptabil. E inacceptabil să ne credeți să upgradăm uh, relațiile cu Turcia în momentul în care Turcia refuză să mm, își respecte obligațiile care rezultă din acordul curent. Turcia refuză să recunoască Republica Cipriotă. Și sunt unii populiști care sunt pentru suspendarea discuțiilor, dar, dragi colegi, vă cerem să votați împotriva uh, acestui acord pentru că el uh, încalcă valorile fundamentale ale Uniunii Europene. Uniunea Europeană trebuie să exercite presiuni pe lângă Turcia, în așa fel încât ea să-și respecte toate obligațiile și e important să fie terminate acțiunile juridice din zona exclusivă europeană, să fie oprite așezările din Cipru și să fie rezolvată chestiunea cipriotă odată pentru totdeauna, în concordanță cu rezoluțiile ONU, desigur. Mulțumesc. Un minut, următorul orbitor. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. În acest, aceasta este o uh, imagine cu o activistă în greva foamei, în greva foamei și pentru a cere ca Ociolan să nu mai fie uh, în regim de izolare în închisoare în Turcia. Uh, în uh, Turcia se încalcă permanent statul de drept în urma uh, loviturii de stat care a avut loc pentru a stabiliza un regim autoritar. Eu am fost la Ankara pentru a încerca să asist la um, procesul celor doi președinți ai AKDP și a unor, al lui Demirteaș și al lui Iusek Tak. Nu a fost însă posibil, ni s-a interzis accesul. Astăzi, Mă voi întâlni cu cei care aici la Strasburg, la Strasburg fac greva foamei um, uh, pentru a cere ca Ociolan să nu mai fie uh, păstrat în izolare. Are cuvântul acum domnul Frontulis, un minut. Acum Mulțumesc. Turcia, din punct de vedere geografic, nu este europeană și nu îmbrățișează nici valorile civilizației occidentale are acțiuni discriminatorii față de minorități, față de opoziție, față de categorii uh, uh, variate de funcționari, judecători, medici. Uh, în plus, Turcia ocupă o parte importantă din teritoriul cipriot, Turcia încalcă apele teritoriale și spațiul aerian grec în fiecare zi. Uh, Turcia refuză să semneze Convenția privind dreptul mării. Turcia finanțează terorismul. Prin urmare, cerem oprirea imediată a negocierilor de aderare, precum și stoparea finanțărilor europene în favoarea Turciei. Cerem ca Turcia să renunțe la revendicările sale uh, nejustificate împotriva Greciei și să elibereze teritoriul cipriot. Atât timp cât nu va face acest lucru, această țară nu are ce căuta la masa europeană și nici în Uniunea Europeană Turcia nu uh, își va avea niciodată locul. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, domnul comisar Han, pentru remarcile de încheiere. Thank you, Chair. Minister, honorable member. Mulțumesc, domnule președinte, Stimați eurodeputați, mulțumesc pentru toate intervențiile dumneavoastră. Cred că ne îngrijorează în egală măsură pe toți situația relațiilor UE-Turcia. Consiliul uh, deja a spus în baza propunerii Comisiei că s-a ajuns la o stagnare a negocierilor de aderare și că nu pot fi deschise noi capitole, nu pot fi nici închise alte capitole. Cred că cea mai bună cale de a consolida relațiile este să rămânem angajați critic cu Turcia și să menținem canalele deschise. Față de alții din această plenară, eu cred următoarele. Uh, discutarea despre Uniunea Vamală ar putea fi o oportunitate, dar, uh, desigur, cu anumite precondiții de bifat. Totodată, după mine, este foarte important să spunem că Turcia trebuie să respecte valorile și normele la care a aderat, atât ca stat candidat, cât și ca membru al Consiliului Europei și am uh, mai subliniat nevoia ca Ankara să întreprindă pași clari pentru a îmbunătăți situația drepturilor omului din Turcia și pentru a, rezol- a rezolva problemele bilaterale cu uh, statele membre. Vom continua pe această cale. Comisia va continua să facă o raportare a evoluțiilor din Turcia în contextul raportului anual de extindere, care va veni mai târziu în această primăvară. De asemenea, vom utiliza instrumentele noastre pentru a uh, susține societatea civilă care este vibrantă și pentru a susține pe cei care cred că societatea democratică începe în momentul în care îți asumi răspunderea și există un sistem de checks and balances. Mulțumesc. Doamna Ciot are cuvântul acum din partea Consiliului. Honorable Mem. Stimaților deputați, doamnelor și domnilor, în încheierea acestei dezbateri doresc să vă mulțumesc pentru dezbaterea foarte utilă. Am ascultat cu atenție punctele de vedere exprimate și iau notă de faptul că instituțiile noastre au evoluare, o evaluare similară în legătură cu o serie întreagă de lucruri. Vom continua acest dialog constructiv. Pot să vă asigur că Consiliul va monitoriza în continuare cu atenție evoluțiile din Turcia și va acorda o atenție deosebită chestiunilor importante discutate astăzi aici reuniunea iminentă um, a Consiliului de Asociere UE-Turcia, care va avea loc la sfârșitul săptămânii pe 15 martie, va fi o primă ocazie excelentă, nu doar pentru a evalua relațiile între UE și Turcia, ci și pentru a ne repeta punctele de vedere în legătură cu um, <clears throat> provocările și oportunitățile din cooperarea noastră. Vom transmite interlocutorii executorilor turci mesajul inechivoc că trebuie să abordeze urgent și inechivoc um, neajunsurile pe care le-ați identificat în raportul dumneavoastră și, uh, de asemenea, de Comisie și Consiliu. În același timp, cred că ambele părți au multe câștigate pe urma unui dialog intensificat la toate nivelurile Președinția, împreună cu statele membre și Comisia, vom continua să facem tot ce putem pentru ca lucrurile să avanseze în direcția cea bună. Doresc să mulțumesc Parlamentul European pentru contribuția sa și mm, mulțumesc doamnei raportoare Piri pentru eforturile sale pentru a face o prezentare completă a evoluțiilor din Turcia. Rolul Parlamentului European este important în procesul politic mai larg Um, și relațiile cu cetățenii Turciei și a statelor membre UE. Implicarea lor în discuții democratice este în continuare importantă și în interesul Turciei și al Uniunii Europene. Vă mulțumesc încă o dată pentru atenție. Uh, mulțumesc doamnă ministră și acum dau cuvântul din nou doamnei raportoare piri. Mulțumesc, uh, domnule comisar, doamnă ministru, mulțumesc, uh, stimați colegi. Mă întorc la ceea ce a spus președinția. A spus că trebuie să păstrăm canalele de comunicare cu Turcia. Suntem de acord, dar canalul aderării trebuie închis pentru că acesta a devenit unul ridicol. Doamnă ministru, ați spus că luăm notă și continuăm să monitorizăm. Și mă bucur să aud în concluzia dumneavoastră că la întâlnirea de vineri cu președintele turc veți pune drepturile omului uh, ca prioritate în discuție. Mă bucur că vă angajați în acest sens. Uh, pentru că uh, cum veți face însă asta concret? Veți acorda mai multe fonduri pentru sprijinirea drepturilor omului? Veți pune această condiție a respectării drepturilor omului ca fiind o precondiție prioritară? Numai cinci colegi din această sală uh, au fost de acord cu o strategie prin care să nu există niciun fel de consecință asupra procesului de aderare. Majoritatea au cerut uh, suspendarea uh, negocierilor. Uh, mă refer la negocierile privind aderarea. Unii membri din uh, PPE vor să meargă însă și mai, vor să meargă în, și mai departe, nu numai să oprească negocierile, ci să retragă statutul de candidat al Turciei. Sunt surprinsă. Timp de 10 ani am avut un raportor uh, pentru Turcia din partea PPE care nu a cerut niciodată asta. Dacă este vorba despre încălcarea drepturilor uh, omului, atunci respectați majoritatea din acest parlament și cereți uh, suspendarea negocierilor oamenilor, pentru că eu uh, încă sper că lucrurile se vor îmbunătăți, că se pot schimba în Turcia și cred că suntem cu toții de acord. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Dezbaterea se încheie aici. Votul are loc mâine. Și acum am câteva anunțuri de făcut. Ieri președintele a anunțat uh, interpretarea regulii 171 alineatul 1 punctul B din regulile de procedură ale Parlamentului propusă de Comisia privind afaceri constituționale. Cum nu s-au um, făcut obiecții, mm, în termen de 24 de ore, interpretarea se consideră aprobată în conformitate cu regula 226. Următorul anunț este următorul cu privire la recomandările pentru decizia înaintată de către Comisia ICON de a nu ridica obiecții față de actele delegate anunțate în deschiderea uh, sesiunii de ieri. Nu s-au um, făcut obiecții în termenul de 24 de ore și în conformitate cu regula 105 alinatul 6, recomandările sunt aprobate. Vor fi publicate odată cu textele adoptate de mâine miercuri 13 martie 2019. Stimați colegi, trecem acum la următorul punct de pe agenda și anume o declarație a vicepreședintei Comisiei, înalte reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, cu privire la situația de urgență din Venezuela. Înțeleg că domnul comisar Mimis va, o va înlocui aici pe mm, doamna înalt reprezentant. Aveți uh, cuvântul. That we welcome the European Parliament's continued focus on the... Trebuie să ne concentrăm constant pe Venezuela. Angajamentul dumneavoastră este foarte important pentru a găsi o soluție pe termen lung în acea țară. Este important să folosim toate mijloacele pe care le avem la dispoziție pentru a încuraja uh, o soluție pașnică, democratică, de obținut prin alegeri libere și credibile prezidențiale. Față de ultima dezbatere pe Venezuela din această plenară la sfârșitul lui ianuarie, tensiunile, polarizarea au uh, luat amploare, iar condițiile de trai s-au înrăutățit în Venezuela. Numărul uh, cetățenilor din Venezuela care părăsesc țara este în creștere. Potrivit uh, ICNUR, 2,6 milioane de venezolani și-au părăsit uh, țara din 2015 încoace, iar acest număr ar putea spori cu, uh, până la 5 milioane până la sfârșitul anului, dacă criza se agravează. Recent, e pana de curent care afectează întreaga țară și aceasta duce la deteriorarea serviciilor de sănătate, la uh, înrăutățirea furnizărilor de alimente și de apă potabilă. După cum bine știm, la originea acestei crize stă o problemă politică și instituțională. Situația de acum a escaladat uh, de-a lungul anilor prin atacuri la adresa democrației, la Constituție și la drepturile fundamentale. Soluția la criză trebuie să fie politică, dar și democratică, pașnică, și asumată de Venezuela. Prizonierii politici trebuie să fie eliberați, iar puterea adunării naționale trebuie să fie reinstaurată. Adunarea națională este la ora actuală singurul organism ales democratic din acea țară. De asemenea, de mai multe ori am spus că e important ca imunitatea constituțională a membrilor adunării și a președintelui Juan Guaido să fie lucruri respectate. Trebuie ca aceștia să-și poată exercita mandatul politic fără frică în fața oprimării și a intimidării. Înainte de a respinge utilizarea uh, mă scuzați, um, eu sunt de părere că o intervenție militară ar duce la mai multă violență și la mai multă suferință în rândul cetățenilor din Venezuela și, totodată, este foarte important să evităm escaladarea violențelor din uh, țară. Am uh, cerut să fie oprite atacurile și intimidările la adresa cetățenilor și la adresa reprezentanților legii, atât uh, din partea forțelor armate cât și din partea forțelor nereglementate. Este important ca cetățenii Venezuelei să-și poată exprima voința și asta, desigur, prin alegeri prezidențiale libere, democratice, echitabile, transparente, inclusive. Este un obiectiv important și cu acesta Uniunea Europeană a promovat crearea unui grup internațional de contact despre Venezuela. Obiectivul grupului este acela de a crea precondițiile necesare unui proces politic care să rezulte în alegeri libere și juste. Grupul de contact are un calendar foarte strict pentru a verifica dacă putem încuraja câteva garanții, în așa fel încât să oferim credibilitate procesului electoral. Organismul electoral de supraveghere trebuie să fie reformat, asta începând cu Consiliul Național Electoral. Registrul electoral trebuie să fie actualizat. Toate partidele politice, toți liderii trebuie să poată concura pe picior de egalitate, iar prizonierii politici ar trebui eliberați. Observarea electorală independentă trebuie să fie garantată și ea. Propunerea noastră nu vrea să cumpere timp. Suntem convinși că o inițiativă internațională poate să stabilească precondițiile minime necesare în baza cărora să fie relansat un procedeu, un proces politic semnificativ cu noi alegeri prezidențiale. Totodată este foarte important să ținem cont de nevoile stringente ale populației, dincolo de rezolvarea crizei politice, să nu uităm că sunt uh, vieți omenești care sunt în pericol acum. Ajutorul umanitar trebuie să ajungă la cei care au nevoie de el. În ultimii doi ani, Uniunea Europeană a angajat mai bine de 66 de milioane de euro ajutor umanitar și asistență pentru dezvoltare și suntem dispuși să sporim această asistență. Grupul de contact explorează și posibilitatea de a crea un mecanism internațional de coordonare și de furnizare de ajutor umanitar în interiorul Venezuelei, în cooperare strânsă cu ONU și cu partenerii internaționali și locali. Ajutorul trebuie oferit în mod imparțial, în baza nevoilor reale ale populației și nu în funcție de o agendă politică. Ajutorul trebuie distribuit de către actori independenți asta sub conducerea ONU. Ajutorul nu trebuie niciodată să fie politizat. El trebuie să servească doar unor obiective umanitare. Grupul internațional de contact lucrează acum pe aceste două elemente, alegeri și asistență umanitară. Grupul și misiunea tehnică din februarie din Venezuela a avut menirea de a discuta cu toate părțile despre condițiile și garanțiile necesare în așa fel încât să ajutăm la crearea și organizarea de alegeri credibile prezidențiale și să vedem cum putem oferi uh, adevăr umanitar, uh, mă scuzați, ajutor umanitar adevărat. S-a discutat la nivel um, uh, înalt și va avea loc în America Latină o nouă reuniune ministerială la sfârșitul lui martie. Noi, europenii, nu suntem neutri. Peste un milion de venezuelani au ori un pașaport european, ori familie în Europa. Nouă ne pasă de Venezuela, ne pasă de poporul său, iar poporul din Venezuela cere o schimbare. Totodată, considerăm că schimbarea nu poate să fie impusă din exterior. O soluție durabilă poate sosi doar din partea cetățenilor venezolani și facem tot posibilul în așa fel încât ei să fie maestrii propriului destin. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule comisar, și acum trecem la vorbitorii în numele grupurilor politice. Mai întâi, pentru PP vorbește două minute domnul González Pons. Doamnelor și domnilor, dacă Acum am rămâne noi fără electricitate. Într-o oră ar muri toți pacienții uh, de la terapie, intern- terapie uh, intensivă. În 15 ore am rămâne fără uh, insulină. În 20 de ore n-am mai avea apă curentă. Într-o zi ar trebui să aruncăm toată mâncarea din frigidere. În două zile ar muri toți copiii de la neonat. Și apoi ar muri pacienții pacienții care au nevoie de, dia- de dializă. Ar fi o catastrofă enormă. Asta se întâmplă în Venezuela. Peste 100 de ore fără electricitate. Poporul venezuelian uh, se află fără apărare și suferă de foame, de sete, de lipsa medicamentelor. Uh, sunt uh, uh o serie de oameni uh, armați care terorizează țara și moneda este devaluată. Maduro s-a transformat într-o metaforă a morții în Venezuela. Venezuela. Regimul său este moartea. Nu poate să rezolve problemele pe care le-a creat. Nu pot să rezolve problemele cei care nu văd problemele. Uniunea Europeană trebuie să insiste să fie eliberați toți prizonierii politici, începând cu Luis Carlos Diaz, un, spina, un spaniol care uh, a dispărut astăzi, uh, făcându-și uh, treaba de ziarist. Este, uh, fapt, este indignant faptul că fiii generalilor uh, chefuiesc la Madrid în timp ce poporul moare în noroi. Imaginile de la uh, știri astăzi este faptul că poporul din Caracas ia apă din râu, apă contaminată ca să o bea. Ce face uh, celebrul grup de contact? Democrația venezueliană este democrația noastră, libertatea Venezuelei este uh, libertatea noastră. Foamea din Venezuela ar trebui să fie foamea noastră. Două milioane de cetățeni europeni sunt închiși alături de venezuelieni. Dacă credem cu adevărat că noi uh, credem în principii să nu îi lăsăm singuri nici pe Juan Guaido, nici pe poporul venezuelian. Mulțumesc. Acum, în numele grupului S și D, are cuvântul Hoareghi Atom. Redondo, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că a venit momentul să facem pronosticuri foarte serioase și dramatice. Nu doar pentru că nu există electricitate, ci pentru că aș dori să greșesc. Dar cred sincer, doamnelor și domnilor, că cresc riscurile unei uh, unei înfruntări interne, unui uh, război uh, uh, civil în Venezuela riscă să Uh, se întâmple acest lucru. De aceea, doamnelor și domnilor, grupul de contact, de aceea cred că Uniunea Europeană uh, are dreptate să ceară o negociere pașnică, o ieșire democratică din criză. Doamnelor și domnilor, singurii care pot să discute și cu guvernul și cu opoziția astăzi este Uniunea Europeană și grupul de contact alături de Costa Rica, Ecuador, Bolivia, țări care pot și trebuie uh, să aducă reconcilierea internă și ieșirea pașnică din această această criză. Ieșirea din criză trebuie să fie democratică și pașnică. Mulțumesc! Thank you, colleague, Mr. for one minute. Mulțumesc, domnul Tannock, un minut. Intervenție fără microfon. Chris, not on. Now it is. Thank you. Mr. President. Domnule președinte, pana de curent este o lovitură devastatoare pentru poporul din Venezuela și o provocare în plus față de suferințele de durată ale acestui popor. Cauzele exacte ale acestei probleme încă nu au fost identificate, având în vedere ridicolele afirmații uh, că ar fi vorba de un sabotaj din partea Statelor Unite. Probabil că mai degrabă avem de-a face cu uh, efectele lipsei de investiții și pro- prostului management uh, atâția ani. Raportul uh, sugerează că uh, încercările de a soluționa problema nu au făcut decât să o agraveze. Și, în general, ă, așa se face. Se subestimează gravitatea problemei, având în vedere cât de greu le este spitalelor și instituțiilor să-și păstreze, să rămână operaționale. Ă, trebuie ă, să recunoaștem, să recunoaștem cu toții pe Juan Guaido ca președinte oficial al Venezuelei pentru a ușura situația. Mulțumesc din partea grupului ALDE, domnul Nart. Mulțumesc, domnule președinte. Venezuela trăiește o criză profundă cu încărcări ale drepturilor omului, lipsă de alimente, de medicamente, inflație, violență și represiune politică, care au obligat peste 3 milioane de persoane să fugă din țară strategia de control social al Nicolas Maduro prin uh, frică și pedeapsă împotriva celor care cer schimbarea uh, ne creează repulsie. Cei mai spune că îi apără pe cei mai săraci, dar de fapt uh, îi omoară și uh, îi amenință. Nu sunt cuvintele mele, este raportul Amnesty International de pe 20 februarie. Cu Maduro, sărăcia a ajuns la 87% a populației și salariul minim este de 6 dolari pe lună. Venezuela are onoarea să fie țara pe, de pe locul 168 din țările cele mai săr, eh, corupte din lume, alături de Siria, Somalia și Afganistan, țări în uh, situație de război, pentru că Maduro este în război împotriva propriului popor. A vorbi despre justiție în Venezuela este sarcastic. Uh, judecătorii vorbesc despre madurism. Au loc uh, execuții extrajudiciale selective de către Poliția Națională Bolivariană, așa cum denunță Amnesty International în raportul său. În raport se vorbește despre orori și tortură. Democrația nu există. Adunarea, adunarea generală este duplicată cu adunarea constituentă a lui Maduro. Uh, Guaido este uh, președintele, uh, lumea nu mai are electricitate uh, și uh, ia apă din uh, um, acest râu insalubru care trece prin uh, Caracas. Oamenii doresc electricitate, uh, medicamente, alimente, pentru că nu au. Cer pentru frații noștri venezuelieni solidaritate și pentru clasa maduristă uh, doar sancțiuni. Group, uh... Mulțumesc. Acum pentru grupul GUE, domnul Cuso Permui. Gracias, Mulțumesc, domnule președinte am impresia că trăim uh, un coșmar. O spun acest lucru de fiecare dată când se vorbește despre Venezuela. Uh, este un deja vu de atâtea ori cu scuza umanitară. Uh, am încuraj, s-au încurajat uh, uh, schimbări uh, violente ale sistemului în Libia, în Siria atunci când uh, cel mai important lucru era ca guverne suverane să cadă pentru a ne servi interesele. Gândiți-vă uh, la distrugerea totală a statului libian sau uh, la sprijinul oferit grupurilor teroriste din Siria. În Venezuela folosiți aceleași motive. Um, spuneți că un blocaj criminal este uh, o criză umanitară și o sabotare a sistemului electric ca fiind o criză. Camioanele uh, Uh, cu ajutoare au fost uh, uh, incendiate de partizanii lui Guaido. Sunt o serie de minciuni care are doar obiectivul de a face să cadă un guvern. Nu vă interesa problema când guvernau ai dumneavoastră. Nu vă pasă de copiii care mor în fiecare an sau de liderii sociali care au fost uh, asasinați în Columbia în primele trei luni din 2019. Nu mai mințiți! Um, luați mâinile de pe Venezuela! Uh, Domnul Papadakis Constantinos, un minut din partea neafiliaților. Dragi colegi, dragi colegi, vă rog, Vă propun să purtați discuția în altă parte. Acum îi dăm ascultare domnului Papadakis, așa cum am ascultat și pe dumneavoastră. Un minut, vă rog. Mulțumesc. Poporul venezuelian trebuie să-și poată hotărâ viitorul și afacerile interne. Condamnăm uh, tendințele imperialiste prin grupuri de contact și orice alte mijloace europene din America Latină, în așa fel încât uh, să fie pus un alt președinte marionetă. Nimănui nu-i pasă de Venezuela. Lumea vrea să controleze energia. E o țară bogată, cu resurse. Și condamnăm încercarea de lovitură de stat împotriva uh, președintului în exercițiu sub scuza ajutorului umanitar. Susținem poporul și Partidul Comunist. Imperialismul poate fi învins și uh, voința poporului va câștiga. Mulțumesc, domnul Panțeri, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. După rezoluția adoptată acum câteva săptămâni, mă întrebam care este principala sarcină a Parlamentului European uh, pentru a contribui la rezolvarea crizei din Venezuela. Cred că primul lucru de făcut este uh, să nu dă acestei dezbateri doar o dimensiune uh, de propagandă. În blocajul politic actual e important să se găsească o cale democratică de ieșire din criză prin alegeri prezidențiale libere și credibile, conștienți fiind că Soluția poate fi doar pașnică și democratică. Nu există alte opțiuni, pentru că ar face și mai mult rău populației. Este esențial ajutorul umanitar care trebuie uh, să ajungă în Venezuela pe canalurile potrivite. Sunt uh, direcțiile în care Parlamentul trebuie să se orienteze. Alte ipoteze nu ar face decât uh, să forțeze situația în mod inutil uh, și ar face mai mult rău. Uh, Cred că singurul lucru care trebuie uh, să ne ghideze este inteligența politică. Mulțumesc, doamna Besera Baster Recea. Mulțumesc, domnule președinte. Știți de ce Venezuela e în întuneric? Pentru că criminalii au nevoie de întuneric pentru a face crize, pentru a face crime. Regimul chavist uh, este incompetent, autoritar și corupt. De aceea nu e curent în Venezuela, nu, nu e mâncare, nu sunt medicamente. Regimul Maduro este responsabil pentru fiecare bebeluș și fiecare uh, bătrân care moare, fiecare bolnav care moare în spital din cauza lipsei uh, de Uh, curent. A dispărut astăzi Luis Carlos Diaz, uh, cetățean spaniol și european. Guvernul acesta dorește să ucide în masă, fără să cheltuie. Um, grupul internațional de contact devine ridicol, descreditează Uniunea Europeană. Știți că oamenii trăiesc de 5 zile fără uh, electricitate, oamenii nu pot să ia benzină, uh, nu mai ia apă curentă, uh, nu mai pot să scoată bani din bancomat. Um, e nevoie de un guvern de tranziție și alegeri libere. Acesta trebuie să fie planul lui Europa și Juan Guaido este singurul nostru contact cu o țară în stare de urgență. Doamna Mogherini trebuie să ceară președintelui, să-l sune pe președintele Guaido să-i spună ce poate să facă Uniunea Europeană pentru el și pentru poporul din Venezuela și apoi să o și facă. Mulțumesc! Thank you. Uh, now for, uh, one minute. Uh. Mulțumesc. Acum uh, pentru un minut are cuvântul doamna Gomes Mulțumesc! Oamenii au nevoie de electricitate așa cum au nevoie de uh, alimente, de transport, de școli. Pacienții din spitale mor. Venezuela este uh, pe marginea prăpastiei. Uh, Maduro trebuie să fie demis de poporul venezuelan. Nimic nu poate fi îndeplinit fără alegeri libere, nimic nu poate fi realizat fără alegeri uh, libere. Comunitatea internațională trebuie să spună clar că Maduro și zbirii săi trebuie să vină în fața justiției și regimul rus și cel cubanez trebuie să înțeleagă că vor plăti și ei și ele prețul exploatării, prețul corupției care au condus ca uh, Venezuela să ajungă în această situație. Nu se poate ca Maduro să rămână în funcție, nu se poate uh, ca acest popor să continue să sufere. Mulțumesc, un minut și jumătate acum, doamna Haranzova. Muchas gracias. Uh, Venezuela está al borde Mulțumesc. Venezuela este aproape de colaps. Pana de curent din ultimele zile confirmă că Maduro nu este liderul de care are nevoie această țară. E un tiran. Este încă un exemplu uh, a ceea ce suferă venezuelienii din cauza unui regim care nici nu-i reprezintă, nici nu-i respectă. Scăparea de curent este încă o dovadă a faptului că Uniunea Europeană nu poate să mai aștepte. Trebuie să aplicăm, uh, să, să aplicăm mai multe sancțiuni selective și trebuie să obținem din partea regimului cedarea pașnică a, a, uh, a um, guvernării. E nevoie de o soluție legală, pașnică și democratică cum este cea propusă de Juan Guaido. Dacă nu, rămânem în așteptare și permitem mai, să mai moară oameni, permitem să aibă loc din nou uh, crime până când uh, Venezuela va ajunge în situație de colaps. Este alegerea noastră. Trebuie să respectăm democrația și Constituția Venezuelei ceea ce implică recunoașterea lui Guaido ca președinte interimar. Sper că curând îl vom putea primi pe președintele Guaido în acest Parlament. Mulțumesc! Mulțumesc, dragi colegi, am multe solicitări pentru Catch the Eye. Voi încerca Uh, să dau cuvântul cât mai multor colegi, chiar dacă acum suntem un pic în întârziere, dar vă rog pe fiecare să respectați timpul de un minut. Dacă nu, uh, voi scurta lista. Cartonaș albastru? Sunteți pe listă. Oricum ar fi prea târziu acum să cereți, să luați cuvântul. Dumneavoastră aveți cuvântul. Bravo, signor președinte. Da Domnule Rangel, mulțumesc. Venezuela este într-o situație de urgență. Odată cu întreruperea electricității, situația de mizerie și foamete este din ce în ce mai clară, dar situația de urgență se referă și la apă. Spitalele, practic, s-au închis. E nevoie de ajutor sanitar pentru persoanele care astăzi își uh, au viața în pericol. Pentru Venezuela nu e numai o problemă de dictatură, uh, de nerespectarea democrației. Nu, avem de-a face cu o problemă de viață și de moarte, de urgență umanitară. Deseori în acest parlament am auzit uh, numeroși parlamentari care prevedeau această situație și trebuie să-i, uh, să le recunoaștem acest merit pentru că noi, comunitatea internațională, am recunoscut uh, prea târziu că Maduro este un dictator și nu numai un dictator, un despot în sensul literar al cuvântului. Este un asasin al propriului său popor. Vă rog pe toți să respectați termenul de un minut, spune președintele, și nu vreau să privesc pe nimeni de timpul de vorbit. Re, domnul Zaharia, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Lupta pentru libertate și democrație în Venezuela durează de mult timp. Domnul Faria, am cer scuze. Într-o țară ca Venezuela, care se confruntă cu o pană de electricitate de patru zile, uh, problemele sunt imense. Uh, magazinele sunt uh, goale, în spitale pacienții mor, mult pacienți care depind de echipamente vitale, de, de aparate medicale vitale, sunt astăzi pe moarte. Uh, sancțiunile economice americane nu sunt suficiente. Milioane de persoane părăsesc Venezuela, pana de electricitate este rezultatul corupției unui regim dictatorial care de mulți ani um, deturnează în bănci offshore um, petrodolarii pe care i-au uh, furat. Este o crimă împotriva umanității. Venezuela trebuie să fie uh, ajutată. Mulțumesc. Este rzeczywiście dramatyczna. To dramat dzieci, dramat. Mulțumesc. Situația este dramatică. Este o dramă care afectează mame, copii, vârstnici, întregi familii. E o criză și aș vrea să vă spun că din tot ce am auzit în această încăpere, Cred că multe păreri nu sunt realiste și nu reflectă realitatea din Venezuela. Eu cred că intervențiile noastre politice vor avea un impact foarte, foarte limitat. Trebuie să ne concentrăm pe altceva, pe mobilizarea opiniei publice internaționale, să pregătim ajutorul umanitar. Este foarte important ca Venezuela uh, să fie ajutat acum. Venezuela are de fapt o nevoie de ajutor din 1948 și dacă nu suntem consecvenți, dacă nu monitorizăm situația, lucrurile se vor agrava. Trebuie să transmitem ajutor umanitar. Mulțumesc. Domnul Salafranca, un minut. Guvernul care a uzurpat puterea în Venezuela se menține la putere ca o consecință uh, a uzului de forță brută uh, și a impune suferință populației. Câtă suferință trebuie să mai suporte societatea din Venezuela și de câți morți mai e nevoie pentru ca experimentul socialismului în secolul 21 să ajungă la colaps final. Situația din țară este una de haos total, domnule președinte, și represiunea continuă. Colegii au vorbit despre un ziarist care a fost arestat. Cerem uh, eliberarea sa imediată, am văzut că mm, compania aeriană Air Europa, ehm, ehm, că mm, personalul companiei Air Europa a fost intimidat. Uniunea ehm, Europeană nu mai poate să rămână impasibilă, având în vedere încălcarea gravă și sistematică a drepturilor omului. Trebuie să sporim sancțiunile și să aplicăm eficient sancțiunile diplomatice. Președintele întrerupe pe vorbitor. Are cuvântul doamna Jimenez. Una dintre țările cele mai bogate de pe planetă, de 5 zile e în întuneric și trăiește cea mai mare criză a energiei din istoria sa și nu sunt vinovați imperialiștii de acest lucru, <laughs> sau, ci socialismul chavist care a dus uh, țara într-o situație disperată. Cetățenii iau apă contaminată din râu și mor cu zile în spitale. Din 2013, instalațiile electrice din Venezuela au fost militarizate, sunt uh, controlate de armată și Cuba continuă uh, să uh, ia peste 80.000 de barili de petrol pe zi din Venezuela. Uh, centralele electrice trebuie să fie controlate de poporul venezuelian uh, reprezentat de președintele interimar Juan Guaido. Guvernul lui Nicolas Maduro nu trebuie să mai trimite petrolul în Cuba. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Bilbao, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, foamea, lipsa de medicamente, corupția asfixiază Venezuela de ani de zile. De aceea Maduro a pierdut alegerile și a inventat o adunare pentru a menține puterea în mâinile sale. Astăzi, para de curent care agravează situația din această țară arată faptul că acest regim este lipsit de umanitate și deja este anchetat uh, pentru crime împotriva umanității. La frontiera cu Peru am discutat cu victimele lui Maduro, persoane educate, cu un viitor, oriunde altundeva, bărbați și femei condamnați să sufere de foame și de marginalizare. Ehm, au nevoie de ajutor umanitar, dar dictatorul blochează aceste ajutoare. Au, doresc uh, o țară liberă și pașnică și grupul de contact uh, trebuie să contribuie uh, la această cauză și sunt împotriva oricărei soluții care nu respectă dreptul internațional. Mulțumesc, doamna Miranda, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, uh, fizic există o pană de curent, dar există și uh, o uh, pană care înseamnă faptul că nu mai există umanitate în Venezuela. Circulă tot felul de vești false și mulți oratori, mai ales conservatori din Parlament, um, nu doresc uh, decât să câștige alegerile europene. Nu le pasă nici de grupul de contact de la Montevideo și îl boicotează atunci când aceasta caută un dialog. Cum puteți vorbi despre dialog dacă dumneavoastră nu doriți dialogul? Doriți business as usual, doriți afaceri, petrol, bani, bani și bani. Ar trebui să fiți îngrijorați pentru că locul dumneavoastră va fi luat de extrema dreaptă. Iată de ce trebuie să fiți îngrijorați. Doamna sandra un minut. Sí, gracias, comisario. Mulțumesc. Domnule comisar, dragi colegi, doresc să vă întreb patru lucruri. Unu, Lăsați Venezuela în pace. Așa cum ați spus dumneavoastră, domnule comisar, cetățenii venezuelieni trebuie să-și decidă viitorul. Doi, Nu mai fiți cinici dacă chiar vă interesează democrația și drepturile omului, condamnați atacurile și acțiunile criminale ale Statelor Unite, atacuri ca cel care a dus la pana de curent despre care se vorbește atât de mult aici, dar nu se spune care este originea sa. În al treilea rând, să arătați că doriți să apărați interesele poporului venezuelian și nu uh, că doriți uh, petrolul său. Luați mâinile de pe Venezuela și elaborați politici care să pună capăt sărăcirii clasei muncitoare și care să nu mai îmbunătățească firmele multinaționale. Mulțumesc! Are cuvântul acum uh, domnul Pimenta Lopez. Mult... Sobre Venezuela neste Parlamento, esveiu-se se alguma vez a teve. Mulțumesc! mințim fără rușine în această dezbatere. Uh, pana de curent din această țară vizează căderea guvernului. Nu doriți nici pace, nici dialog susțineți uh, partea cea mai reacționară din opoziția uh, din Venezuela, sprijiniți regimul Trump. Toate acestea sunt un eșec. Principiile dumneavoastră de non-ingerență uh, consacrate prin Carta Națiunilor Unite trebuie să prevaleze. Încercați să instrumentalizați comunitatea portugheză care trăiește la fața locului. Poporul venezuelan rămâne însă ferm și nu vrea să renunțe la independența sa și spune că nu trebuie să ne amestecăm în afacerile lor. Domnul Etheridge, mulțumesc. Situația din Venezuela este o tragedie absolută și s-a ajuns la asta prin socialism. Socialismul întotdeauna duce la catastrofe. Socialismul absolut uh, duce la catastrofă absolută. Poporul e într-o criză. E o criză în derulare și singurul lucru pe care pot să-l spun și care să înrăutățească situația este să intervin uh, cu intenții bune, dar uh, să mă bâlbui. Și actorii străini trebuie să fie foarte, foarte prudenți ei trebuie să fie mari diplomați, să discute cu uh, cetățenii venezueleni în momentul în care aceștia își revin pe picioare. Mulțumesc! Mulțumim, domnule comisar. E timpul să ne oferiți un răspuns. Aveți cuvântul. This has been a very useful and... Mulțumesc! A fost o discuție deosebit de utilă. Uh, și mulțumesc tuturor uh, deputaților pentru intervențiile lor. Politica Uniunii Europene cu privire la Venezuela va continua să acopere ambele uh, elemente, combaterea opresiunii, precum și oprimării, îmi cer scuze, precum și deschiderea tuturor canalelor de comunicare. Acestea sunt acțiunile noastre în, în regiune și cu ajutorul celorlalți actori internaționali, cu ajutorul grupului de contact și vom face tot ce este posibil pentru a ajuta țara să înainteze către o soluție pașnică și negociată. Sigur că Venezuela va continua să fie o Uh, deci poporul venezuelan uh, din țară și din afara țării va continua să fie preocuparea noastră esențială. Și voi încheia transmițând aprecierea mea față de rolul Parlamentului European în uh, păstrarea acestui subiect important pe agenda internațională. Mulțumesc! Mulțumesc, până președintele, înțeleg că a mai cerut un coleg cuvântul la procedura uh, Catch the Eye, însă am primit această informație în momentul în care începuse deja procedura intervențiilor spontane și regula spune că nu mai putem uh, redeschide lista. Îmi cer scuze că nu v-am văzut la timp, dar nu mai am ce să fac. Intervenție fără microfon. Doamna Doamnă, puteți vorbi de la acest microfon uh, un minut, nu? Nu doriți acest minut? Nu avem timp, uh, spune președintele, încă o dată repet regula, trebuie să cereți să luați cuvântul înainte să, se, să înceapă intervenția, să înceapă sesiunea de catch DI. Îmi cer scuze, însă vă pot acorda acum minutul dumneavoastră. I'm sure you can speak even without the paper. From here. Okay. Well. Aici este locul meu. Știu că Venezuela, în Venezuela e pană de curent. Știm deja acest lucru, dar cu o criză umanitară și uh, există o criză umanitară fără precedent, dar acest întuneric nu e o metaforă, e o realitate. Uh, mor copii în spitale din cauza lipsei de curent. Nu e apă curentă. trebuie să se permită camioanelor cu medicamente să ajungă la bolnavi. Trebuie să ajungă alimentele la cei care suferă de foame. Maduro își bate joc de grupul nostru de contact și de dialog. De, an, de luni și de ani de zile vedem acest lucru. Uniunea Europeană nu poate vorbi despre legeri libere Eh, doar eh, așa în general. Trebuie să discute cu Guaido și să stabilească o dată, să spună concret, pentru că Maduro niciodată nu va convoca alegeri libere. Președintele o întrerupe pe vorbitoare. Aceeași regulă se aplică tuturor. Și încă o dată nu uitați ceea ce am spus uh, cu privire la regula de cash DI, nu am altă opțiune. Um, dezbaterea se încheie aici, votul va avea loc la următoarea sesiune și trecem la următorul punct de pe agenda și anume raportul doamnei Fotiga. Acțiunile întreprinse de SAE la doi ani după raportul Parlamentului privind comunicarea strategică a UE pentru a contracara propaganda părților terțe împotriva uh, sa. Doamnă raportoare, doamnă Fătiga, aveți cuvântul. Mulțumesc. Mulțumesc. Este o onoare pentru mine să prezint uh, recomandările pe care uh, le facem Consiliului și uh, înaltului reprezentant. Asta la doi ani după adoptarea unui raport important în ceea ce privește strategia UE pentru a contracara propaganda ostilă din partea terțelor, din partea terților, mă scuzați. Eu sunt raportorul uh, Parlamentului și pe celălalt raport. Primul raport a fost adoptat în 2016 în două părți și a indicat niște actori majori în acest domeniu. E vorba de persoane care se angajau în propagandă ostilă la adresa UE, actori de stat și anume din uh, Federația, Rus- Federația Rusă și actori uh, non-statali cu precădere organizații precum ISIS, deci uh, islamiste. Am hotărât să structurăm raportul în consecință. Astăzi raportul nostru este un pic diferit, mulțumită contribuției reprezentanților grupurilor politice majore din Parlamentul European, am uh, structurat recomandările în două părți, odată spunând care este starea lucrurilor în 2018 și având în vedere uh, instrumentele de război hibrid și am subliniat după aceea necesitatea de a evita cenzura în momentul în care contracarăm propaganda ostilă sau dezinformarea sau proasta informare. În orice caz, informațiile eronate care sunt prezentate statelor membre și cetățenilor. Subliniem și importanța jurnalismului de calitate. Este important să menținem dreptul la liberă exprimare și libertatea presei. Și subliniem că Ar trebui să existe și o activitate de reglementare în acest domeniu, atât la nivel european cât și la nivel internațional. Sunt voci care spun că ar trebui chiar să introducem măsuri umanitare pentru